sehr geehrte äh, äh, Damen und Herren. Ähm, Doamnelor și domnilor, deoarece doamna Fontan încă nu a sosit, permiteți-mi să începem nu cu punctul 28, ci cu punctul 29 de pe ordinea de zi, Ordonanța Asiguratorie Europeană de Indisponibilizare a Conturilor Bancare, raportul domnului Baldassare. Iar după 29 să revenim la punctul 28 al doamnei Tan. Deci, uh, deocamdată dăm cuvântul domnului Baltazare. Am mai discutat acest raport. Uh, azi vrem să vorbim mai ales despre amendamentele care au fost depuse între timp. Domnule Baltazare, aveți cuvântul. Președinte. Allora. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. După analiză inițială a cererilor uh, care au fost făcute de modificare. Sunt foarte mulțumit de amendamentele care au fost depuse. Aș vrea să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor. Amendamentele pe care le-am primit uh, sigur îmbunătățesc uh, textul și sunt în conformitate cu textul, cu obiectivele pe care le urmăște acest text. Amendamentele sugerate de domnul Coferati și Bușoi arată că încearcă să echilibreze interesele debitorilor și creditorului în acest caz și încearcă atunci când se poate să se simplifice terminologia juridică inclusă în uh, propunere. De aceea sunt de acord cu uh, propunerile prezentate de acești colegi. Acest lucru este valabil și pentru un amendament similar care introduce diferite puncte în încercarea de a defini uh, sumele care urmează să fie blocate uh, în baza ordinului. Atunci când uh, este vorba de modelul 1 în uh, instituția bancară, scopul este să se dea prioritate pentru uh, ordonanțele asiguratorii uh, de indisponibilizare Uh, fără a se uh, pronunța uh, în prealabil asupra activității economice a debitorului. Aștept să aud care este opinia Comisiei în această privință. De asemenea, vreau să îi mulțumesc doamnei Tain, care tocmai a sosit pentru amendamentele pe care le-a depus în legătură cu tipurile de dovadă care ajută la un caracter mai strict a uh, un uh, aspect care ar putea să pună probleme în uh, raport este perioada maximă de timp în care diferitele uh, etape ale procedurii trebuie să fie finalizate. Sunt uh, dispoziții care ar putea să uh, se confrunte cu probleme în statele membre, dată fiind situația juridică și Constituția din statele respective. Ar fi foarte greu pentru noi să venim cu un termen foarte strict în această privință. Apoi, în uh, ceea ce privește uh, amendamentele președintelui, el, aceste amendamente îmbunătățesc textul. În ceea ce privește amendamentele privind procedura de uh, actualizare, procedura ex parte, este un uh, aspect care ar fi în contradicție uh, cu ordinul care nu este emis. Vorbim de situații în care debitorul nu poate fi audiat în instanță. Așadar, aceasta ar limita situația în care debitorul trebuie să fie prezent în instanță fără a pune sub semnul întrebării ordonanța asiguratorie. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele pe care le-au depus. Există o serie de compromisuri care au fost depuse pentru amendamente din partea colegilor Tain, Bușoi și Coferati. Totuși, avem timpul necesar pentru a rezolva aceste uh, probleme și să venim cu soluții. Are, uh, Mulțumim foarte mult, domnule Baldezare. Domnule Bușoi, aveți cuvântul. Thank you very much. I will have uh, some uh, brief considerations. Uh, I'm the shadow Mulțumesc. Sunt raportor din umbră pentru grupul ALDE. Aș vrea să mulțumesc și să felicit uh, raportorul pentru ceea ce a făcut o parte de amendamente se uh, referă la informații în legătură cu contul uh, bancar care trebuie depuse de uh, reclamant. E important să avem o decizie în această privință pentru că banca trebuie să îl identifice corect pe debitor. Numărul contului ar fi modalitatea cea mai fiabilă de identificare identificare. Ar fi posibil, potrivit articolului 17, să se ceară acest lucru. De asemenea, ar fi important să se dea numărul pașaportului, uh, uh, data de naștere. Nu e o idee bună pentru că, în multe cazuri, astfel de informații sunt greu de obținut. De asemenea, consider că este clar, este necesar să se clarifice posibilitatea de a cere autorităților competente obținerea uh, informației în baza articolului 17. Autoritatea competentă poate să ceară aceste informații. E vorba de numele, adresa și stata mem statul membru în care uh, respectivul debitor uh, are un cont uh, în bancă. Cred că trebuie să menținem obligativitatea cooperării. Nu înțeleg eliminarea textului în proiectul de raport, dar cred că putem să discutăm acest lucru și, nu în ultimul rând, cred că este nevoie de un plus de claritate în ceea ce privește ordinul în care Uh, conturile, ordinea în care uh, conturile uh, se păstrează în bancă atunci când acesta are mai multe conturi. Trebuie să se țină cont în emiterea ordinului de necesitatea de a nu a paraliza o activitate economică care este importantă pentru persoane, fie ele fizice sau juridice. Atipic. Mulțumim foarte mult, domnul are acum cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. De la bun început am uh, fost de acord cu Uh, domnul Baltazare pe marginea acestui raport. Ceea ce încercăm să rezolvăm împreună aici este chestiunea uh, unui echilibru între drepturile creditorului și ale debitorului. După cum știți, uh, nu există în prezent un astfel de echilibru. Așadar, amendamentele pe care le-am depus și asupra cărora domnul Baltazare a comentat uh, anterior, uh, vor să ajungă la acest echilibru. Preluând uh, sau folosindu-ne de activitatea domniei sale, trebuie să încercăm să obținem acest echilibru care în momentul de față lipsește. Din acest motiv, într-unul din amendamente, am uh, crezut că este important să se facă obligatorie depunerea unui depozit ca și garanție. și pentru a îmbunătăți acest uh, echilibru, un astfel de depozit uh, ne-ar uh, ajuta să acoperim o serie de prejudicii pe care le-a produs debitorul atunci când a fost înghețat contul. Raportorul, așa cum a sugerat prin modificarea propunerii comisiei, atunci când se vorbește de înghețarea instrumentelor financiare. Cred că aici are dreptate dacă Consiliul ar putea să vină cu o propunere în care să se facă o distinție uh, între aceste categorii de instrumente financiare, cred că am considerat acest lucru a fi rezonabil și eficient. Totuși, cred că pentru a începe de undeva, este bine să înaintăm această idee ca astfel de instrumente să fie excluse. Comisia propune să existe două instanțe relevante în astfel de situații. Cred că ar fi bine ca statul să fie cel deci instanța din statul membru să aibă competența, pentru că atunci uh, ar putea să existe conflicte de interese uh, dacă ar exista două instanțe uh, implicate în rezolvarea cazului. O altă cerere de amendament se referă la ordonanța asiguratorie în cazul familiei și uh, continuării activității economice a debitorului. Sigur, trebuie să fim foarte stricți, însă nu putem să ignorăm uh, efectele vizibile pe care un astfel de ordin le-ar avea. Atât din punct de vedere al activităților comerciale, ale afacerilor debitorului și impactul pe care l-ar putea avea un asemenea ordin la nivelul familiei debitorului. Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare, pentru că familia poate fi afectată fără să fie avut uh, vreo contribuție. Deci trebuie să avem un, o ordonanță asiguratorie eficientă, dar să fie și echilibrată. Acest lucru este important și asta pare să fie spiritul în care lucrăm dacă ne uităm la amendamentele celorlalte grupuri. Cred că aceasta este intenția noastră. Punctul de pornire al raportului cred că arată foarte clar care ne sunt intențiile sunt în mod concret, uh, este în mod concret explicată o abordare pozitivă și cred că se dă dovadă de același sentiment care se regăsește în amendamentele care au fost depuse. Deci, cred că nu va fi greu să ajungem la un compromis. Mulțumim, domnule Coferate. În declarația sa introductivă, domnul Baldassare a considerat că ar dori să primească unele lămuriri din partea Comisiei. Așadar, am plăcerea să rog pe reprezentanta Comisiei să fac aceste observații la care se referea domnul Baltazar. Vă rog. Pitesea. Thank you, Madam Chair, and uh, let me... Mulțumesc, doamna președinte. De la început vreau să vă spun că vă mulțumim pentru numărul de amendamente depuse, care noi considerăm uh, că se asigură într-adevăr că vom avea un instrument eficient și bun. Voi parcurge pe scurt câteva dintre amendamente și voi spune care este opinia noastră. Așa cum am luat deja notă, și cum am spus, suntem gata să colaborăm pentru îmbunătățirea textului către un mai echilibrat și în acest sens ne-am exprimat câteva um, preocupări legate de excepțiile legate de procedurile exparte, dar înțelegem că, par, că Parlamentul vrea excepții pentru natura exparte a procedurii și în acest uh, sens uh, salutăm amendamentele care spun că audierea debitorului nu poate fi posibilă decât uh, dacă nu duce la un risc mai mare. Mă refer la articolul 57 și 77 aici. Apoi, în ceea ce privește uh, norma privind uh, răspunderea și garanția și instrumentele financiare, suntem de acord uh, cu propunerile făcute și considerăm într-adevăr că acest lucru ar duce la o mai mare protecție pentru debitor și sprijinim amendamentele care își propun acest lucru de asemenea, domnul Baltazar ne-a solicitat opinia cu privire la noile propuneri care își propun să se facă o ierarhizare a conservării conturilor. Noi considerăm că uh, amendamentele în acest sens sunt destul de rezonabile și uh, scopul lor este unul bun. De asemenea, sprijinim amendamentele 98 și 99 care considerăm noi că nu sunt prea diferite ca fond și ar putea să fie îmbinate. Însă, am câteva preocupări referitoare la anumite amendamente și mă voi referi în primul rând la eliminarea jurisdicției um, um cauzei um, contului, de, contului bancar. E vorba de amendamentul 69 Comisia vrea să-i dea solicitantului opțiunea între diverse foruri și considerăm că dacă statul membru de aplicare uh, ar fi cel implicat, s-ar face o, o executare mai uh, rapidă. O să examinăm mai mult uh, această chestiune și vom discuta um, problema în cadrul Consiliului săptămâna viitoare. Așa cum am mai spus, mai avem câteva îngrijorări referitoare la cerința de um, furnizare a numărului de cont și a, sau a datei de naștere ca o fel de cerință pentru solicitant. Noi consideră, considerăm Așa cum uh, unii dintre colegi au comentat, considerăm că această informație nu va fi tot timpul disponibilă, nu va fi la îndemâna solicitantului și ne-am opune oricăror amendamente care ar uh, face o solicitare obligatorie în acest sens, de exemplu data de naștere. Am mai menționat câteva um, amendamente care vor eliminarea unor termene din procedură și se, ar vrea să spună că instanța ar trebui să acționeze fără întârzieri nejustificate și noi considerăm că acest lucru nu este suficient pentru că termenele limită reprezintă o parte esențială a regulamentului pentru a aduce într-adevăr o valoare adăugată și considerăm că procedura ar trebui să fie una rapidă pentru a se obține acest lucru. Și Apoi, în ceea ce privește domeniul de aplicare, deja am mai uh, comentat despre tendințele de um, a instrumentelor financiare, succesiuni, testamente și noi considerăm că noi, um, noi considerăm că aceste instrumente reprezintă o valoare adăugată și trebuie menț- menținute. Iar excluderea instrumentelor financiare, noi regretăm că nu Uh, s-a făcut o promunere doar pentru unele instrumente financiare, cele cu caracter lichid mai mari, cum ar fi obligațiuni sau uh, unități în fonduri colective de investiții. Mai degrabă am solicitat un pic de deschidere din partea Parlamentului, astfel încât să se gândească la includerea măcar a unora dintre instrumentele financiare. Și, în final, în ceea ce privește uh, amendamentele referitoare la furnizarea de probe, de elemente de probă, ce vroia Comisia prin acestea? Vroia ca această ordonanță să poată să fie emisă într-o procedură scrisă, fără audiere de martori. Și acest lucru era evident uh, din nou în intenția de a avea proceduri rapide. Și aici am solicitat ca această tendință să fie menținută, să se reflecte în continuare în această propunere. Mulțumesc! Um, Mulțumim foarte mult. Domnule Baldazare, doriți să mai luați cuvântul încă o dată? Aveți cuvântul. Brevemente, perché... Da, pe scurt. Pentru că Consider că deja mm, ideile cele mai complexe, cele mai uh, complicate au fost deja menționate. Amendamentele domnului Bușoi și ale domnului Coferati sunt unele cu care putem să fim de acord în mare, mai sunt câteva mici chestiuni unde vrem doar să ne asigurăm că totul uh, um, corespunde cu legislația statelor membre. Și dacă, bun, dacă e posibil, atunci da, suntem de acord. Însă, nu vrem să se elimine funcția de bază a acestei ordonanțe și natura sa rapidă, urgentă. Și uh, vrem să se păstreze uh, acest uh, caracter de surpriză al aplicării ordonanței asiguratorii și de aceea trebuie să ajungem la un echilibru între ceea ce ne dorim noi în cadrul Parlamentului și uh, câteva dintre chestiunile menționate în propunerea inițială a Comisiei. Trebuie să ne gândim poate și la posibilitatea creării unei garanții pentru creditor, apoi cât despre uh, instrumentele financiare. Discutăm, uh, suntem în curs de desfășurarea unor discuții pe această temă. Mai sunt și altele, la fel, unde discuțiile sunt încă în curs, unde putem să ne mai gândim. Va trebui să ne mm, hotărâm și cam care este marja de manevră de care dispunem când e vorba de modificări. Cred că, în principiu, mai avem un pic de lucrat pe marginea acestui dosar, astfel încât, așa cum am spus, să avem un echilibru cât se poate de solid. Fără să pierdem din vedere, bineînțeles, obiectivul principal, acela de creare a unui, unui tip de măsuri de garanție pentru creditori. Mulțumim foarte mult, domnule Baldasare. Votul este programat pe 24, respectiv 25 aprilie și cu aceasta am încheiat punctul de dezbatere numărul 29. Trecem mai departe la punctul anterior, de fapt, punctul 28 de pe urmea de zi, uh, propunere pentru modificarea statat, statutului Curții de Justiție prin creșterea numărului de, jugători, de judecători în cadrul tribunal. Doamna Tan are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. V-am prezentat uh, raportul pe tema celei de-a doua modificări a statutului curții. Am avut deja mai multe dezbateri pe această temă. Tribunalul de primă instanță este supra-solicitat, uh, asta pe de-o parte din cauza unor proceduri tot mai complexe, uh, din cauza unui flux enorm de uh, acțiuni în instanțe cu privire la mărci înregistrate și și din cauza tratatului de la Lisabona. Pe 5 iunie anul trecut, în plen, am adoptat deja o parte a regulamentului, propunere de regulament de modificare a statutului curții. Asta privea reformele interne. Deci ce s-a putut face în plan intern, în ce privește unele reforme interne pentru eficientizarea activității, s-a făcut. Însă, încă este necesară o creștere a numărului de judecători. Din păcate, la nivelul Consiliului nu s-a ajuns la un consens cu privire la originea, statul membru de origine al judecătorilor. De, aceea, în raportul meu, uh, propun ca judecătorii să fie uh, aleși uh, fără a ține cont de statul de origine, exclusiv pe teme de criterii obiective profesionale. Deci competența profesională trebuie să fie singurul criteriu. Eu cred că este un compromis bun. Marele state membre consideră că, având la dispoziție un rezervor mai mare de juriști competenți, ar putea să furneze mai mult judecători. E, dacă chiar așa e, atunci ia să vedem dovada. Iar pentru statele mici, unde există un rezervor mai modest de judecător se oferă acea șansă de a trimite la Curtea de Justiție oameni competenți. Deci așa se va crea un, o, o, o competiție uh, onestă. Am propus uh, creșterea numărului de judecători cu 12. Uh, discuțiile uh, premergătoare în Consiliu erau de creștere cu 6 până la 12 membri. Sigur, toată lumea poate face uh, propuneri Însă, o modificare pe care o propun este ca în temeiul articolului 255, inclusiv judecătorii care își, se apropie de încheierea mandatului lor să poată participa la aceste concursuri. Este important să se asigure stabilitatea curții și a tribunalului de prima instanță pentru că au fost repetate cazuri în care doar câteva săptămâni pe an era garantată activitatea și uh, eficacitatea 100% a tuturor celor 27 de judecători. Deci, revin, competența pro, uh, trebuie să fie criteriul principal, lista de concurs trebuie să cuprindă cel puțin de două ori atâtea locuri câte se publică, uh, eu uh, am uh, făcut deja o propunere de compromis pentru o procedură pe liste și uh, trebuie să spunem că până acum Comisia de selecție a fost doar una care a fost mandatată să excludă, pe baza unor criterii de excludere, persoanele care nu erau uh, competente. Statele membre, de altfel, întotdeauna au urmat uh, recomandării acestei comisii de selecție. Însă, <clears throat> credem că această comisie de selecție acum este capabilă să și aleagă și să selecteze în mod activ, pe baza unor criterii de includere, judecătorii competenți. Uh, cred că legislațiile naționale sunt respectate uh, suficient prin faptul că fiecare stat membru are cel puțin un judecător participant. Și statele membre au spus deja că nu, pentru ele nu este o problemă insurmontabilă uh, această chestiune a, a non-distribuției geografice. În ce privește amendamentele, vreau să arăt următoarele. Nu, nu vreau să influențez autorii amendamentelor. O clipă, vă rog. Doamna uh, Taină și închide telefonul mobil. Mulțumim. Uh, au fost propune, propuse unele ștergeri ale unor dispoziții din text care însă au fost deja înainte vreme agreate. Deci vă rog să țineți cont de acest lucru. În ce privește competențele Uh, judecătorilor. Articolul 253 stabilește faptul că judecătorii magistrații trebuie să fie independenți, stabilește că trebuie să fie vorba de judecători magistrați cu uh, recomandări profesionale excelente. Eu cred că acest text al legislației primare nu trebuie modificat prin amendamentele noastre, pentru că nu vorbim doar, nu vorbim de un text politic general, ci vorbim de modificarea unui statut. Iar în ce privește amenamentul domnului Țviefca, acesta a solicitat uh, să se permită suplimentarea cu maxim doi judecători din fiecare stat membru a efectivului curent. Uh, în serviciul public european am făcut în felul următor. Um, uh, s-a întâmplat, de exemplu, ca doi judecători pe aceeași listă de concurs să fie din același uh, stat membru, de exemplu Germania. Și s-a solicitat atunci statului membru de origine ca mm, să se ajungă la o înțelegere între cei doi judecători. Dar în cazul respectiv, pur și simplu s-a șters cel de-al doilea judecător de pe, de pe lista candidaților admiși. Eu cred că eu cred că s-ar întâmpla în mod asemănător, asemănător și în, în cazul nostru, dacă am uh, solicitat în continuare să existe doar un singur reprezentant din fiecare uh, stat membru. În temeiul articolului 57, o secțiune specializată a tribunalului poate înființată doar um, la o propunere uh, concretă. Sigur, Curtea uh, de Justiție ar dori să se infecțieze o secțiune uh, a tribunalului dedicată uh, dreptului mărcilor comerciale, dar cred că nu se va ajunge la o propunere în acest sens și până nu avem o propunere sau o solicitare în acest sens nu o putem discuta în Parlament. Nici nu există uh, uh un studiu de impact care să justifice uh, numărul uh, angajărilor suplimentare de personal de asistență pentru uh, judecător. Apoi, în curând vom organiza un, o, o audiere cu privire la avizele nefavorabile. Dar Curtea de Justiție ne-a retras atenția că este de fapt o curte de tip administrativ, de, de tip administrativ. Pardon, că tribunal de prima instanță este doar unul de tip administrativ. Deci, uh, în ce privește procedura de la noi, din Comisia de Specialitate, am convenit uh, ca termen pentru depunerea amendamentelor data de 12 aprilie. Apoi urmează votul în comisie și va trebui să așteptăm uh, și rezultatul deliberărilor de la Consiliu. Pentru că doar momentul în care Consiliul, Comisia, Parlamentul și Curtea au ajuns la vor fi ajuns la o soluție, la un compromis, trebuie să trecem la votul în plen. Mulțumim, domnul Sviescu a cerut cuvântul. Aveți cuvântul. Przewodnicząca, przede wszystkim chciałem podziękować. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Tain pentru această introducere foarte detaliată în materia raportului său. Nu voi uh, face referiri detaliate la acest text, pentru că traducerea textului am primit-o abia în această dimineață. Vă mulțumesc așadar, doamnă Tain, că ați uh, ales un termen uh, generos pentru depunerea amenamentelor. Aceasta a doua modificare a statutului Curții de Justiție este foarte importantă pentru că oferă o perspectivă uh, pentru un compromis concret între statele membre. Acum, pentru mine, uh, foarte importante sunt competențele judecătorilor. Tocmai de aceea, cred că propunerea doamnei Tan este bună și oportună. Cred cu fermitate în înțelepciunea care ne va permite în cele din urmă să ținem cont de competențele persoanei, dar să punem acest uh, element în uh, balanță, în, în balanță și cu distribuția geografică a recrutării. Mă bucur încă de pe acum să uh, particip la audiera care a fost menționată. De asemenea, am mai discutat în comisia noastră dacă este sau nu oportun să uh, publicăm aceste uh, informații, dar cred că în cazul acestui dosar nu se pune problema. Noi vom depune unele amendamente și vom uh, ține cont, evident, de poziția raportare. Este vorba mai mult de unele uh, propuneri tehnice care să permită coerența acestei propuneri cu alte acte. Președinta, mulțumesc înainte de a da cuvântul domnului Berlinger și în cel din urmă doamnei Tain. Vreau să salut între timp uh, pe aceea dintre colegii, colegele noastre care au intrat în sală și care au venit de la Comisia pentru uh, Problemele Femei și Egalitate de Gen. Împreună vom trece în curând la o sesiune de votare. Acum am rugămintea să păstrați liniștea în sală pentru a putea să avem ultimele intervenții pe dosarul în discuție, domnul Berlinger și apoi doamna Tan. Solo una, due parole. Prima di tutto... Da, doar câteva cuvinte. Vreau și eu să-i mulțumesc doamnei Time. Consider că noi, comisia noastră, ar trebui să ne interesăm de acest uh, dosar, să ne interesăm de statutul Curții de Justiție, pentru că vedem că această curte începe să aibă un rol din ce în ce mai important în uh, construcția europeană, în integrarea europeană. Pentru că Um, ea creează și alimentează jurisprudența. Este adevărat că alegerea judecătorilor se facă pe baza competențelor lor. Dar profit aici să obiectez la un lucru, să întreb. Dacă am înțeles bine data de depunere a amendamentelor, 12 aprilie, mi se pare de vreme. Nu, nu, nu, am, am crezut că era luna aceasta, dar dacă este 12 aprilie, atunci da, avem timp. Mulțumesc. Mulțumim și în încheiere, doamna Tain. Vă rog, aveți cuvântul. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Mai întâi vă mulțumesc tuturor pentru observațiile pe care le-am primit. Vreau, vreau să reamintesc colegilor că amendamentele depuse până acum Uh, sunt uh, desuete, sunt caduce, deci toate amendamentele uh, trebuie redepuse din nou. Deci să nu considerați că amendamentele deja depuse sunt în continuare valide. Trebuie să le reformulați și să le redepuneți. Mulțumim, doamna Tain. Termenul de depunere a amendamentului este 12 aprilie și cu aceasta am plăcerea să vă anunț că am epuizat acest punct de pe ordinea de zi și trecem la votul comun cu colegele și colegii din Comisia pentru Femei și Egalitate de Gen. Mă bucur să-l salut în mijlocul nostru și pe domnul Gustafsson, președintele acestei comisii. Uh, nu este pentru prima dată că uh, colaborăm și de aceea îmi face plăcere să dau cuvântul înainte de a da cuvântul raportorului și a trece la votul propriu-zis. Mulțumesc pentru aceste cuvinte introductive. Așa cum ați spus, am lucrat împreună foarte bine și com... comit Comisia pentru Egalitatea de Gen a lucrat foarte bine cu dumneavoastră. Este o chestiune importantă pentru noi. Urmează decizie pe care am luat-o în uh, octombrie. Se aplică ambelor uh, nivele, niveluri uh, civil și penal. Raportorul a făcut o treabă minunată și am încercat să apăr să susțin poziția Parlamentului. Uh, ați făcut o treabă uh, minunată. O să-i dau cuvântul doamnei Renie pentru vot. Uh, Mulțumesc. Doamna Pârvanova, din partea Comisiei FM, și apoi are cuvântul domnul Lopez Isturies de la Comisia Jurii. Thank you very much. Uh... Mulțumesc uh, foarte mult. Aș dori să mulțumesc ambelor comisii și domnului uh, Antonio Lopez pentru cooperarea incredibilă. Acest dosar s-a dovedit faptul că comisiile juri și FAM pot să lucreze foarte bine împreună uh, și rezultatele pe care le-am obținut în trialog, uh, toate propunerile Parlamentului European ale ambelor uh, comisii au fost susținute și incluse în dosarul final. Aș dori să mulțumesc secretariatului celor două comisii și aș vrea să-mi exprim uh, uh, dorința ca cele două comisii să colaboreze și în viitor cu uh, aceleași rezultate. Acest uh, uh dosar va deschide și va debloca alte dosare, mai ales cel privind dosarul penal. López Isturiz. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul López Isturiz. Gracias, presidenta. E, eh, igualmente, primero... Mulțumesc, doamna președinte. Și eu doresc să îmi exprim mulțumirile și nu neapărat în ordinea pe care o spun, deci tuturor celor din secretariatele celor două comisii, atunci când uh, am acceptat să particip uh, în acest raport comun, mulți și-au exprimat uh, scepticismul pentru că au considerat că vor apărea tot felul de probleme. Însă a fost o experiență pozitivă. Personalul celor două comisii a lucrat împreună, s-a cooperat și la nivel politic. Doamna Parvanova a făcut o treabă excelentă. și cred că aceste măsuri vor fi cruciale pentru cetățeni care chiar cer astfel de măsuri. Antonia, uh, uh, activitatea Antoniei și munca mea au uh, îmboldit președinția în direcția cea bună. Cred că toată lumea și-a adus contribuția. Și cam atât am vrut să vă spun. Vă mulțumesc pentru contribuția noastră. Vă mulțumesc. Uh, Mulțumim și noi. Uh, cu aceasta trecem la vot. Vă rog să vă pregătiți cartelele de vot uh, pentru votul electronic. Va fi o votare mai scurtă decât sesiunea de votare din această dimineață. Trec cu aceasta la amendamentul 90 și deschid votul pe întregul text. Votul e deschis. A votat toată lumea? Mai lipsesc trei voturi. Deci dacă cineva și-a lăsat cardul în birou, vă rog să ne semnaleze acest lucru. Sau să voteze acum. Domnul Stoianov. Domnul Stoian Nov nu dorește să voteze. Bun, atunci închid votul. 32 pentru, nimeni împotrivă, două abțineri. Cu aceasta textul integral este adoptat și trecem la propunerea de raport astfel amendată. Deschis votul.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 Vreau să mulțumesc pentru prezența colegilor și colegilor din Comisia FEM și trec uh, la un vot care acum privește doar doamnele și domnii colegi din Comisia Jurii. Și anume este vorba de raportul domnului Lopez Isturis. Trec așadar la vot chiar acum. vă rog să ridicați mâna în cazul în care sunteți de acord cu moțiunea de rezoluție. Cine pentru, cine împotrivă, împotriva? Adoptat. Și acum vot electronic asupra rap raportului în întregime, vot electronic deschis. 17 pentru, nimeni împotriva, fără abțineri, adoptat. Și acum vot electronic pentru rezoluția legislativă. Vot deschis. A votat toată lumea? 16 pentru, nimeni împotrivă, nimeni nu se abține. Felicitări! Și cu asta am încheiat și sesiunea de votare de azi. Ah Uh, damit sind die Abstimmungen beendet. După sesiunea de voturi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume punctul numărul 30, statutul unei fundații europene. Și dacă îmi permiteți, o să-mi dau cuvântul mie, însă pentru că eu sunt raportare pe acest dosar. Tema Fundației Europene pe care o tratăm este o temă cu care ne confruntăm în această comisie într-un sens mai larg, în special atunci când vorbim despre statutul și drepturile societăților europene. Suntem singurul, uh, singura instituție, uh, Consiliul este singurul uh, competent în, ca for legislativ, legislativ și noi, în Parlamentul European, suntem puși în situația extrem de dificilă de a încerca să avem o atitudine constructivă, să propunem, să facem propuneri care să poată fi adoptate în Consiliu. Raportul pe care l-am elaborat uh, conține niște sugestii, uh, niște orientări pentru Consiliu și prezintă ipoteze cât se poate de rezervate. Mai întâi, uh, revin asupra termenului de fundație. În limba germană, fundație nu înseamnă neapărat uh, de interes uh, general pentru uh, societate. Există foarte multe mari întreprinderi în Germania care poartă numele de fundație. Deci trebuie să arătăm foarte clar că această definiție prevăzută de în, în textul actual trebuie revizuită în sensul celei oferite de Comisia Europeană. Am încercat uh, să îmbunătățesc uh, formularea pentru că mm, consider că e foarte important să excludem din domeniul de aplicare unele forme mixte. Deci caracterul de utilitate publică trebuie să fie întotdeauna uh, garantat. Altminteri, această propunere mm, nu cred că va avea succes. Un alt element în propunerea Comisiei este caracterul transfrontalier. Acest element uh, pentru mine este important. Trebuie ca acesta însă să nu fie doar uh, declarat uh, ca intenție, ci să, trebuie să fie și o caracteristică de facto a oricărei fundații europene. Deci acest lucru um, trebuie remarcat și trebuie, trebuie să se insistăm asupra uh, sa. În ce privește protecția uh, creditorilor, uh, acest element este foarte important și suma um, de 25.000 de euro prevăzut aici trebuie să fie pusă la dispoziția fundației nu doar în momentul înființării, ci pe toată durata ființării ei. Apoi, caracterul de utilitate publică al Fundației Europene trebuie să fie și el asigurat. Deci vorbim de o asociație de o, uh, care investește cel puțin 70% din banii Eh, care constituie capitalul fundației într-un eh, scop de utilitate publică. Altfel, eh, riscăm să denaturăm Fundația Europeană să devină un fel de pușculiță scutită de impozite. Deci, caracterul de utilitate publică trebuie să fie clar determinat. Și nu în ultimul rând, trebuie să existe o, o egalitate de gen în ce privește uh, angajații, salariații acestei fundații. Um, asta, uh, asta este un element pe care îl uh, scot în evidență ca element de coerență cu alte elemente de legislație europeană. În ce privește sediul fundațiilor, este foarte important ca administrația și sediul social și sediul administrativ al fundației să se afle în același stat membru. Uh, și acest, aceasta este și o concluzie la care s-a ajuns uh, în urma audierii organizate. Uh, dar nu reiese foarte clar sau suficient de clar din propunerea prezentată de comisie. Și acum, după ce am trecut în revistă așa telegrafic toate propunerile pe care le fac în raport, Eh, vreau să mă opresc eh, și eh, sigur comisia mm, Eh, este aceea care a făcut această propunere. De obicei face propuneri foarte europene. În cazul acesta poate nu i-a reușit foarte bine, tocmai de aceea cred că este de datoria noastră să facem, să completăm această propunere inițială cu propunerile noastre constructive pentru ca eh, Consiliul ca eh, for superior competent în demersul legislativ să poată adopta acest text. Domnul Mendes are cuvântul. Sí, muchas gracias. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Grandes este numele meu. În primul rând, vreau să îmi cer scuze este uh, foarte greu să fugi de la o comisie la alta, să vii de la transport aici. Aș fi vrut să aud uh, tot ce s-a discutat, însă oricum vă mulțumesc. Mulțumesc pentru acest proiect de raport. Cred că uh, sunt uh, lucruri în plus față de propunerea uh, Uh, Comisiei. Nu cred că înlocuiește legislația națională în niciun fel. Statele membre pot să hotărească ce doresc să preia și cum doresc să o facă. Uh, am auzit uh, opinia mai multor experți la conferința din noiembrie, am auzit despre nevoia de a avea reguli pentru ca fundațiile europene să lucreze fără obstacole fiscale la nivel transfrontalier. Acesta ar fi un pas semnificativ uh, înainte în finalizarea pieței interne. Aceste fundații nu lucrează numai în interesul public, ci uh, ele au, sunt un factor de creștere. Ele creează locuri de muncă și cetățenii europeni sunt convinși că astfel de fundații ar trebui să fie măsură să funcționeze optim. Sunt uh, clarificări uh, care trebuie făcute în legătură cu definițiile. Trebuie să vedem ce înseamnă fundații transfrontaliere, uh, sistemul de audit, cine supervizează aceste fundații și așa mai departe. Există și niște elemente care suscită întrebări dată fiind de natura diferită a fundațiilor în toată Europa și diferențele care există la nivelul legislației naționale, de pildă statutul fiscal, articolele 41 până la 51. Includem și uh, statutul uh, personalului, uh, cred că în unele state ar fi uh, problematic Doamnelor și domnilor, există uh, lucruri care pot să facă fundațiile mai uh, transparente. Publicarea unei liste albe ar permite tuturor să acceseze informații în legătură cu fundațiile uh, înființate. Asta ar permite o supervizare în mai mare măsură a uh, fundațiilor și ar permite o implicare într-un grad mai mare a cetățenilor. Trebuie să ne gândim la măsurile din articolul 32 al regulamentului, în ce măsură acestea pot să ducă la situații contraproductive. Dacă aplicăm lucrurile strict, asta ar putea să genereze probleme în unele state membre. Există drepturi specifice atunci când este vorba de membrii fondatori unor astfel de structuri Aceasta înseamnă că fondatorii trebuie să asigure respectarea principiilor uh, de bază stabilite la înființarea acestor fundații. Însă ar putea să creeze uh, dificultăți. Am putea să ne trezim cu situații în care membrii de familii nu ar putea să se implice în anumite împrejurări. s-ar uh, putea produce o serie de complicații în urma uh, propunerii comisiei, modificarea articolului 4. Apoi alineatul 2 din articolul 7. 70% din resurse Cred că aceste aspecte trebuie discutate aprofundat. Trebuie să analizăm amendamentele trebuie să preluăm aspectele cele mai bune ale, ale legislației exist, existente pentru a îmbunătăți textul. Recunosc că nu este deloc o sarcină ușoară, însă obiectivul este unul important, facilitarea activității fundațiilor în Europa și sper că vom fi în măsură să îmbunătățim propunerea Comisiei. Și încheiind intervenția mea, Sper că toți membrii grupului meu vor comunica uh, idei, vor împărtăși idei și uh, propunerile individuale vor fi reformulate în uh, propuneri uh, colective. În februarie 2012, Comisia a anunțat că uh, se speră finalizarea pieței interne și cred că fundațiile pot să facă acest lucru și să lucreze eficient în acest scop. Propunerea va fi una constructivă. Mulțumesc. Mulțumim și acum dăm cuvântul doamnei Tain. Mulțumim frumos, doamnă președinte. Din nou se pare că statele membre au ridicat unele rezerve, cu toate că este vorba aici de un instrument cu caracter opțional. Eu sper că nu vom ajunge la aceleași probleme pe care le-am avut și la uh, dreptul uh, uh, comun în materie de vânzări. Um, deci, statutul acesta al Fundației Europene este important pentru uh, a ajunge până la în urmă în beneficiul uh, cetățenilor. Trebuie, pe de o parte, să se faciliteze activitatea uh, de utilitate publică, trebuie să uh, reducem barierele administrative pentru a nu deturna prea mulți bani de la scopul principal, trebuie să existe mai multă certitudine juridică, și trebuie să existe uh, scopuri de utilitate publică uh, recunoscute reciproc în statele membre. Un alt avantaj uh, pentru statele membre ar fi, uh, dacă acest uh, statut s-ar adopta, că în ciuda crizei financiare ar exista resurse suplimentare pentru finanțarea proiectelor din educație, cercetare și așa mai departe. Noi nu încercăm prin acest element de legislație să armonizăm pe ușa din dos sistemul, sistemele fiscale, regimurile fiscale din Europa. Cred în ce privește cerințele de capital, că acestea trebuie să fie uh, crescute, uh, oricum trebuie să fie mai mari de 25.000 de, de euro. Acum, nu știm dacă vom putea să asigurăm disponibilitatea în orice moment a acestor fonduri, pentru că uh, există un efort financiar și la înființarea unei fundații. În ce privește auditarea externă, aceasta trebuie să fie obligatorie doar pentru fundațiile mai mari și cred că balanța anuală trebuie să fie criteriul decisiv. Iar în ce privește anumite chestiuni legate de dreptul muncii, acestea trebuie să se refere doar la angajații salariați și nu la colaboratorii onorifici. Ehm, iar în cazul activităților transfrontaliere eh, trebuie garantat eh, și caracterul transfrontalier al îndeplinirii eh, scopului declarat Deocamdată avem un uh, raport uh, interimar care trebuie însă totuși uh, considerat în continuare ca un document de lucru. Mulțumesc. Și wagę tego, tego niezwykle ważnego sprawozdania. Mulțumesc, doamnă președinte. Um, vreau să subliniez cât de important este acest raport, fie el și interimar. Este important pentru că participă la buna funcționare a pieței interne, pentru că a, are legătură cu unele chestiuni cu caracter transfrontalier și pentru că, nu în ultimul rând, realizează potențial multe din dezideratele cetățenilor noștri. Eu cred că trebuie să adoptăm în special amendamentele care promovează noul statut. Mă refer concret la amendamentele care uh, vizează uh, regimul de mic trafic uh, la frontieră, pentru că în zonele din apropierea frontierelor statale trebuie să ținem cont de cetățenii din, de o parte și de alta a frontierei care însă au aceleași probleme sociale, de exemplu. Trebuie să asigurăm transparența, și uh, echitatea între părți, uh, așa cum și uh, uh, capitalul fundației, uh, trebuie să fie uh, unul gestionat în mod transparent. Trebuie să ne asigurăm de aceasta. Acest instrument uh, însă are un potențial benefic pentru cetățenii noștri. Mulțumim, domnule Boris. Mulțumim pentru toate uh, contribuțiile și acum vreau să ofer comisiei posibilitatea de a reacționa la uh, comentariile făcute deja pe marginea raportului interimar. Este cineva prezent din partea comisiei? Bine ați venit, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vreau să fac doar câteva comentarii scurte. În primul rând, motivul pentru care Comisia consideră că această uh, acest regulament este necesar. Acest motiv este, desigur, că în situații transfrontaliere constatăm că există probleme cu care se confruntă fundațiile. Nu există instrumente juridice reale pentru a fi folosite în operațiunile transfrontaliere și sigur este foarte costisitor pentru uh, fundații naționale să aibă activități transfrontaliere. Regimul fiscal al acestor fundații este problematic în astfel de situații transfrontaliere și, desigur, uh, este o problemă pentru fundații și uh, să obțină donații. Ne bucură să constatăm că raportul uh, intermediar, proiectul de raport intermediar, merge de multe ori în direcția celor propuse de Consiliu, lucru care este pozitiv din comentarii am reținut și remarca în legătură cu disponibilitatea capitalului în fundațiile europene. Probabil știți că pragul de 25.000 de euro trebuie să fie un uh, oarecare compromis uh, între pozițiile statelor membre există praguri uh, scăzute la nivel uh, național pentru astfel de entități publice. Deci este un compromis între situațiile întâlnite în diferite uh, state membre. În general, putem spune că este important ca fundațiile să dispună de capital la nivelul fundației, însă în același timp capitalul nu este singura modalitate de a veghea ca Uh, fundația să fie uh, de încredere. Este important ca uh, Consiliul Director al Fundației să lucreze într-o manieră adecvată. Acestea sunt comentarii generale. Sigur, problema impozitelor, a fiscalității este o temă centrală, esențială și aici are probleme și Consiliul aici a exprimat unele rezerve. Asta însă nu trebuie să ne împiedice să căutăm soluții constructive. Vreau de aceea să mulțumesc pentru toate contribuțiile primite din toate părțile. Uh, am speranța că uh, vom ajunge la un rezultat uh, constructiv al deliberărilor în termenul care a fost stabilit. Toate acestea trebuie să culmineze uh, în adoptarea în Consiliu. Termenul de depunere a amendamentelor este 27 martie. Și cu această informație, dacă îmi permiteți, închei dezbaterea pe subiectul numărul 30 și aș dori să trecem la gestionarea colectivă a drepturilor de autor uh, am plăcerea să-i dau cuvântul doamnei raportor, care după audierea de ieri, după alte discuții, uh, are cu siguranță niște elemente noi uh, de prezentat. Vă rog. Merci, Madame le Président. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, a avut loc, într-adevăr, o audiere publică ieri și o să reamintesc pentru cei care nu au fost prezenți care a fost metoda de lucru pentru acest dosar care este extrem de complex și cu o natură tehnică pronunțată. Așadar, într-o primă etapă am uh, organizat patru reuniuni uh, tehnice cu raportorii din umbră de la toate grupurile politice și Comisia Europeană și am analizat uh, practic articol de articol din această propunere. Cu ocazia acestor reuniuni am putut să constat că obiectivele pe care le aveam sunt comune. Eu însămi am trecut ulterior la consultări, o consultare largă timp de trei zile. Am primit toate părțile interesate pentru a asculta toate punctele de vedere pe această uh, chestiune care, încă o dată spun, este una complexă. Audierea care a avut loc ieri a permis să primim uh, uh, multe părți interesate și înainte de a comenta sau de a insista asupra unor puncte din documentul de lucru pe care l-am uh, realizat, aș vrea să vă reamintesc calendarul. Deci nu e vorba decât de un, loc, un document de lucru. Schimbul de opinii pe proiectul de raport se va face pe 30 mai. Termenul pentru depunerea amendamentelor uh, este 6 iunie, apoi schimb de puncte de vedere privind amendamentele pe 20 iunie și votul pe 9 iulie. Intenția mea este să accelerez ritmul pentru că este un text care a fost așteptat de multă vreme. Cred că este de asemenea util să transmitem un semnal Consiliului Uh, că trebuie să accelereze și el ritmul, astfel încât să ajungem încă o dată, cel puțin pentru noi înainte de uh, uh, vară și Consiliul să nu fie într-un decalaj prea mare față de noi. Pentru a prezenta acest document de lucru, o să o fac reamintind cele trei obiective asupra cărora am convenit. Obiectivele Primul obiectiv protecția intereselor artiștilor și păstrarea diversității culturale. Al doilea obiectiv, optimizarea relațiilor între uh, societățile de gestiune colectivă și utilizatorii comerciali, radiourile de pildă. Și un al treilea obiectiv la care țin foarte mult și trebuie să ținem toți la el este consolidarea pieței unice uh, digitale, pentru că știm foarte cu toții foarte bine că, că economia digitală are un potențial de creștere și de creare de locuri de muncă uh, fantastic. În ceea ce privește primul obiectiv, uh, propun amendamente pentru a îmbunătăți protecția uh, creatorilor ca membri a unor societăți de gestiune colectivă. Nu trebuie să să uităm că artiștii trebuie la rândul lor să fie protejați de societățile comerciale care acționează în calitate de societăți uh, de gestiune colectivă și agenți comerciali. Trebuie să existe dispoziții care să fie adaptate uh, caracteristicilor concrete. Al doilea punct, care este relativ important, propun să păstrăm caracterul exclusiv uh, al aporturilor, pentru că această exclusivitate protejează majoritatea creatorilor, mai ales pe cei care uh, nu sunt încă cunoscuți. Uh, artiștii uh, de renume pot să utilizeze concurența în uh, beneficiul lor, însă acest lucru nu este valabil și pentru ceilalți. Apoi, uh, neexclusivitatea aporturilor ar putea să aducă atingere echilibrului financiar al anumitor uh, societăți de gestiune colectivă, care nu ar mai putea să asigure misiunea care le-a fost încredițată. În ceea ce privește organizarea și funcționarea societăților de gestiune colectivă, susțin dispozițiile care uh, consfințesc rolul central al adunării generale în sistemul decizional și de control. Totuși, anumite hotărâri ar trebui să fie luate rapid. Înțeleg, deci, că ele trebuie să fie prin statut delegate Consiliului de Administrare. Apoi, pentru că diferite categorii uh, de titulari de dreptul sunt membri a unei societăți de uh, gestiune colectivă, cred că trebuie să se garanteze o reprezentare proporțională proporțională categoriilor aflate în adunarea generală. Ultimul punct pe care doresc să-l menționez în cadrul acestui prim obiectiv referitor la uh, protecția artiștilor este articolul 12 din directivă. Acest uh, articol se referă la distribuția sumelor uh, care sunt datorate celor în drept. Termenul prevăzut acum este de 12 luni, începând cu sfârșitul exercițiului anului financiar, uh, când au fost percepute produsele de drept de autor. Deci, dacă aceste deci dacă e vorba de uh, 12 luni și este luni, înseamnă 23 de luni, acest termen a fost considerat ca riscând să fie prea îndelungat. Deci uh, voi uh, examina dacă se poate scurta acest termen. Tot la articolul 12, aliniatul 2, acest text autorizează societățile de gestiune colectivă să statueze, și aici e o chestiune delicată, să hotărască asupra utilizării sumelor care nu au fost uh, distribuite. Termenul este unul de 5 ani. Dacă titularii de drept nu au fost localizați. Mi se pare că acest alineat trebuie revizuit pentru a uh, îngloba uh, în interesul artiștilor și al diversității uh, culturale pentru a încadra și mai bine modul în care sunt distribuite aceste sume. Al doilea obiectiv, relația între societățile de gestiune colectivă și utilizatorii comerciali se constată că există mult prea multe litigii în contencios administrativ între societățile de, colect de gestiune colectivă și utilizatorii comerciali. Așadar, trebuie să constatăm că autorizarea prealabilă a societăților de gestiune colectivă și nici naște obligația de a contracta, ceea ce uh, acestea nu aduc uh, soluții satisfăcătoare. Trebuie deci să găsim mijloace pentru a optimiza aceste relații contractuale. De pildă, articolul 15 se referă la calculul tarifelor aplicate pentru cesionarea uh, uh, licențelor. Acesta ar fi un prim element de răspuns. Propun ca societățile de gestiune colectivă să facă publică uh, să facă publică politica tarifară, care trebuie să se bazeze nu numai pe criterii obiective, dar și pe criterii clare și transparente. Aceste criterii ar trebui să fie accesibile înaintea oricărei negocieri, de pildă pe site-ul internet al societății de gestiune colectivă respectivă și să fie supus controlului autorității naționale uh, competente vizată la articolul 39. Această obligație de transparență însă nu trebuie să împiedice posibilitatea ca societatea de gestiune colectivă să propună tarife diferențiate utilizatorilor comerciali, în speță atunci când se propun noi modele de afaceri. Societățile de gestiune colectivă ar trebui să răspundă într-un termen rezonabil la solicitările utilizatorilor comerciali în ceea ce privește cesionarea unei licențe. Mecanismul de uh, rezolvare alternativă a litigiilor este o modalitate de presiune importantă și poate să aducă soluții în uh, termene uh, rezonabile. Trebuie să Uh, flexibilizăm aceste dispoziții și uh, mă refer la uh, munca comisiei. Tot referitor la acest obiectiv, trebuie să spun că protecția reală a tuturor părților implicate necesită, desigur, autorități naționale care să supervizeze societățile de gestiune colectivă într-o manieră eficientă și independentă. Un ultim obiectiv consolidarea pieței unice a digitalului. Trebuie să oferim întreprinderilor europene, uh, IMM-urilor, instrumente pentru a dezvolta noi servicii de uh, muzică online. Nu putem să ne permitem să continuăm să susținem să acceptăm ca această piață uriașă să fie în mâna unor giganți internaționali. Uh, pentru atingerea acestui obiectiv, trebuie nu numai să facilităm acordarea licențelor multiteritoriale, însă trebuie să reagregăm repertoriul global aplicarea normelor uh, uh, privind concurența în vigoare împiedică uh, crearea unui ghișeu unic în Uniunea Europeană. În consecință, singura opțiune rămasă la dispoziție este selectarea anumitor societăți de gestiune colectivă eligibile care să dea licențe multiteritoriale cu obligația ca aceste societăți să reprezinte repertoriul uh, celorlalți, articole 21 la 29. Și o să fiu extrem de atentă ca acest nou sistem instituit de directivă să respecte diversitatea culturală. Să fim însă cât se poate declar, uh, protecția diversității culturale presupune repertoare repertorii, mă scuzați, uh, muzicale și nu numai obiective locale. Tot în această perspectivă de protecție a diversității culturale, am putea să avem în vedere ca societatea gestiune colectivă care uh, acordă licențe multiteritoriale să contribuie la dezvoltarea și finanțarea diversității culturale în statele membre ale căror repertori le uh, reprezintă. Este un aspect asupra căruia trebuie să lucrăm în continuare. O să închei cu un punct delicat în toate discuțiile pe care le-am uh, avut pe marginea acestui text, trimiterea la directiva privind serviciile. Sigur, există multe dezbateri. În ceea ce mă privește, opinia mea este că se poate declare. Trimiterea la această directivă nu rezolvă niciun fel de greutate. Dacă iau exemplul Armonia, este un hub care regrupează mai multe societăți de gestiune colectivă și care acordă o licență unui utilizator uh, comercial uh, german care este autoritatea națională competentă pentru a supraveghea condițiile în care se acordă această licență. Directiva de servicii nu dă niciun uh, răspuns și nu dă niciun răspuns în caz de litigi, care este legislația aplicabilă, care este instanța competentă. Așadar, niciuna dintre aceste întrebări nu-și găsește un răspuns uh, Uh, cu menționarea directivei privind uh, serviciile, uh, care figurează, care este menționată în considerente. Trebuie să avem dispoziții care să specifice care sunt normele aplicabile în cadrul activităților transfrontaliere pe care le desfășoară o societate de, gestion, de, de gestiune colectivă. Iată, succint, aș putea să intru în mai multe amănunte, însă iată pe scurt comentariile pe care am dorit să le fac privind documentul de lucru. Mulțumesc pentru atenție. Uh, Dankeschön, Frau Gallo. Das Wort hat jetzt... Mulțumim. Și acum dăm cuvântul doamnei Wikström, urmată de domnul Berlinger. Tack. Tack, fru ordförande. Jag välkomnar såklart kommissionens förslag och... Mulțumesc. Propunerea comisiei este una bună și mă bucur că am ascultat-o pe doamna Galo care și-a prezentat documentul de lucru. Este esențial ca această propunere să fie bine formulată, pentru că trebuie să fie un fel de punct de plecare al uh, activității noastre. Trebuie spus că această directivă se referă, uh, înainte de toate, la statutul compozitorilor și artiștilor din Europa, se referă la condițiile lor de trai și acești artiști, acești autori, creatori, um, în mare parte nu sunt unii cunoscuți sau cel puțin nu încă și atunci trebuie să fie cu atât mai mult protejați. Directiva îi vizează în special pe aceștia. Se gândește la ei și profit de această ocazie să menționez faptul că în Suedia nu se vorbește neapărat de societăți colective. Termenul acesta e destul de bizar în limba suedeză. De asemenea, este foarte important să protejăm uh, diversitatea culturală în Europa și pentru acest lucru trebuie ca fiecare limbă și fiecare univers lingvistic să fie conservat. De asemenea, prin intermediul pieței unice, trebuie să se poată facă cunoscute aceste culturi. Cetățenii din orice colț al Uniunii trebuie să aibă acces la toate universurile culturale care există. E foarte important dacă vrem să atingem într-adevăr acest concept de diversitate culturală pe care îl tot apărăm. Și dacă vrem cu adevărat să avem niște schimburi veritabile de experiență. culturile nu trebuie să fie limitate, încadrate uh, în niște um, cadre artificiale care sunt legate de frontierele naționale. Încă o dată, o felicit pe doamna Galo pentru activitatea făcută și consider că trebuie să punem accentul, să subliniem uh, modul foarte modern în care s-a ocupat de acest dosar. Este vorba de o abordare interesantă și plăcută. de Reuniunile noastre de lucru au fost foarte plăcute, deși a fost cumva o abordare originală, inedită și consider că și alții raportori trebuie să se inspire din această metodă de lucru. Mulțumesc! Uh, uh, Mulțumesc, uh, spune președinte. Acum domnul Berlinger și apoi doamna Castex. Prima di tutto mi voglio congratulare sinceramente. Înainte de toate, sincere felicitări, doamnă raportor. Dar îl felicit și pe comisarul Barnier care semnează responsabil pentru uh, versiunea inițială. O salut așadar pe doamna Galo pentru excelenta muncă depusă și trebuie să apreciem și munca uh, raportorilor din umbră, nu în ultimul rând a colegilor din grupul meu parlamentar, care cu o participare și implicare personală deosebită au urmărit acest dosar. Cred că este foarte important să abordăm tema. Pentru că ani în șir am solicitat uh, uh, deschiderea acestui dosar și iată, Comisia în sfârșit a găsit o cale să vină în întâmpinarea noastră. În principiu, suntem de acord cu caracterul concret al propunerii, care este una foarte precisă, dar Cred că mai întâi uh, trebuie spus că precizarea de la, de la sfârșitul propunerii poate crea niște uh, inechități pentru că uh, decisive sunt licențele multiteritoriale. Pentru că acum este vorba de o contradicție în se, pentru că în internet nu există limite teritoriale. Eh, cred mai degrabă că trebuie să găsim echilibru între mari, eh, marile corporații eh, internaționale pe de o parte și mici actori de pe această piață care acționează pe, în, în spațiul european. Normele de transparență, de atitudine față de utilizatorii finali pentru noi sunt foarte importante. Și cred că prin contribuția noastră reușim să le îmbunătățim, să ne asigurăm de nivelul lor ridicat. Eh, este bine că propunerea eh, ia ca punct de reper eh, muzica și chiar dacă, chiar dacă sectorul audiovizual este puțin neglijat astfel. Însă, cred că acest lucru mai poate fi modificat. Cred că 9 iulie e un vis uh, idealist. Da, cu toții trebuie să visăm la ceva, nu? Eu m-aș bucura foarte mult dacă am finalizat dosarul în această perioadă de legislatură. Um, acum, uh, vârsta mea ar trebui să uh, mă facă să doresc ca lucrurile <laughs> să se întâmple cât, de, cât se poate de repede, ca eu să mai prind succesul acestui dosar. Dar revenind la cele mai serioase, eh, este important, pe de o parte, să fii vizionar, dar trebuie să fii și realist. Această temă a dreptului de autor în internet ne-a prezentat o, o schimbare dramatică în uh, lumea noastră, pentru că apar, aduce cu sine contradicții între lucrurile așa cum le-am făcut până acum și noua ordine a lucrurilor. Pentru mine, punctele sensibile Uh, ale Ceciliei uh, sunt uh, de asemenea foarte, foarte importante și au o implicare pe, mm, emoțională inclusiv. Adică vorbim de o lume a, a, a piraților copii. Deci nimeni n-ar fi crezut acum câțiva ani că, că oameni fără vedere vor avea acces la milioane și la milioane de cărți în formate accesibile lor nimeni nu ar fi crezut că accesul la, eh, la, la documente audiovizuale este, este atât de important. Pe Odinoare a existat întotdeauna o selecție, o, un filtru eh, și, și doar dacă îndeplinare admite criterii sociale avea acces, dar eh, lumea webului este o altă lume și este o cale nouă care, care face din uh, Uh, ca acest, ca acest domeniu al drepturilor de proprietate intelectuală să ajungă într-o uh, criză. Da? Această creativitate uh, a autorilor este periclitată, dar fără creativitate nu există progres. Deci trebuie să respectăm pe aceia care au acces la produse, așa cum îi respectăm pe creatorii acestor produse. Asta este în uh, interesul uh, în special al beneficiarilor uh, finale. Până la urmă, despre asta vorbim când vorbim despre, când vorbim despre proprietate. Acum, dacă încercăm prin niște dispoziții paușale să spunem că extinderea pieței face ca prețul la consumatorul final să scadă, Um, dacă presupunem că webul este uh, neutru și că trebuie să ne adaptăm uh, uh, traficului online de, de opere, e, toate aceste lucruri necesită să ne schimbăm complet modul de gândire de până acum, care cel puțin pentru generația mea a fost unul sacrosanct. Acum, sincer, nu știu dacă este posibil și, și fezabil ca până pe 7 iulie să uh, realizăm un text care să fie viabil. Eu cred că asta presupune o mare fantezie, inclusiv uh, uh, juridică. Societatea colectivă va fi o altă, va avea alte competențe de mediere între cei creatori și beneficiarii creațiilor Uh, artistice. Dar trebuie să nu uităm că în continuare aceste societăți, societăți de gestionare colectivă trebuie să-și asume acest rol de mediator. Dar haideți să nu uităm de cerința așa numitului open access, um, care, accesul liber, care nu trebuie să fie doar uh, unul uh, ilicit Trebuie să deschidem și în plan legal căi libere de acces la aceste opere. Mulțumim foarte mult, doamna, domnule Luigi, și acum doamna Castex. Mm, mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc lui Mariel Galo pentru constructive, riche qu'elle a adoptée. Mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Galo pentru maniera foarte constructivă pe care a adoptat-o. Sunt câteva săptămâni de când uh, lucrează în acest mod și până la urmă a ajuns cu acest document intermediar care consider eu că reflectă foarte bine munca depusă de către dumnea ei și, și de către raportorii din umbră. Sunt de acord uh, cu cele trei obiective stabilite și, de asemenea, sunt de acord uh, și cu observațiile prealabile pe care le-a formulat. O să le iau uh, pe rând. Pe de o parte, vorbim despre intenția acestei legislații și intenția de a se conserva ceea ce funcționează bine. Este vorba de un sector care s-a construit acum multă vreme, are o tradiție îndelungată în spate și mai ales atunci când este vorba de modele elaborate cu structuri de control foarte bine puse la punct, trebuie evident să conservăm, să menținem aceste modele și să nu aplicăm aceleași uh, restricții statelor care au astfel de structuri de control al societăților de gestiune colectivă și cele care nu au. Și tot în ideea menținerii lucrurilor bune, trebuie să ne punem întrebarea, așa cum face și doamna ei, dacă trebuie să definim un model unic sau dacă trebuie să facem distinție între tipurile de gestiune colectivă în funcție de domeniu, fie că e vorba de muzică, de audiovizual în general, sau de alte domenii de acest uh, fel și cred că aceste aspecte trebuie luate clar în considerare, fiecare să-și găsească poziția. Și apoi trebuie să ne gândim care sunt beneficiarii. Am ascultat și ieri în cadrul audierii. Trebuie să identificăm statutul unei societăți de gestiune colectivă care nu este asemănător cu cel al unei societăți comerciale sau uh, unul care se asemănă cu structuri din economia socială și trebuie să vedem uh, în uh, legislația europeană existentă um, alte forme um, asemănătoare și să găsim temeiul juridic care să ne permită să-l aplicăm și statutului acestor societăți de gestiune colectivă. Dar nu trebuie să uităm faptul că există pe lângă aceste societăți de gestiune colectivă, de, să zicem de natură mutualistă, există și unele societăți uh, comerciale, lucru bine observat de către Mariel în documentul de lucru și repetat în acesta, aceste societăți comerciale ar putea să reprezinte o, o concurență neloială pentru mm, uh, aceste societăți de gestiune colectivă, pentru că s-ar ocupa doar de anumite drepturi. E bine, cum să abordăm acest subiect în directivă? Cum să facem? Să identificăm în domeniul de aplicare faptul că există societăți de gestiune colectivă cu un statut deosebit și că mai există și altele cu statut comercial care pot și ele să gestioneze anumite drepturi, dar care nu au aceleași obligații și care trebuie și ele să, fie, să facă obiectul unor uh, reguli de transparență și de control sau ce facem? Le excludem din domeniul de aplicare al acestei directive și atunci mm, să ne gândim că s-ar putea să se creeze un fel de mm, uh, zonă de vacuum de legislație și de asta trebuie să fim foarte atenți cum aranjăm lucrurile, cum hotărâm în final. Eu sunt pentru exclusivitatea drepturilor și de asemenea mă pronunț în favoarea unor uh, termene limită clare pentru, să zicem, retragerea dintr-o societate de gestiune colectivă, cu un sistem de preaviz, să zicem, ca să existe un uh, fel de uh, caracter previzibil în situațiile în care un membru vrea să părăsească o societate, o societate de gestiune colectivă. Cât despre tarife, în cadrul grupului de lucru, împreună cu raportorii din uh, umbră, am uh, discutat uh, îndelung pe marginea acestui articol 15 și pe marginea relației cu utilizatorii, pentru că, bineînțeles, este vorba de un aspect important, mai ales în situația absenței unei legislații complementare la această directivă privind societățile de gestiune colectivă. Suntem de acord că trebuie să existe, să existe transparență, dar să vedem până unde trebuie să ajungem în cadrul directivei în um, delimitarea și um, reglementarea acestor tarife eu încă nu am o poziție foarte clară pentru că nu îmi dau seama exact care ar putea să fie consecințele um, care ar putea apărea pentru statele membre, pentru diferiți uh, actori um, implicați. Va trebui să ne mai gândim. Cât despre licențele multiteritoriale, și această chestiune este destul de complexă. Suntem de acord cu um, obiectivele stabilite. Suntem de acord că este necesar să existe un instrument uh, care să permită o oarecare fluiditate a repertoriilor. Trebuie să preconizăm un demers voluntar pentru agregarea repertoriilor, însă, în același timp, nu putem cere societăților de gestiune colectivă să uh, facă o agregare a um, repertorilor uh, și de distribuire, să facă și distribuirea în situații de concurență cu alte societăți de gestiune sau cu alte structuri care emit uh, astfel de licențe, mai ales când e vorba de um, structuri de organizații neeuropene. Cred că obiectivul diversității culturale, și al um, societăților uh, care să înglobeze mai multe drepturi, s-ar putea să um, fie în conflict cu anumite drepturi ale, cu, cu dreptul concurenței și trebuie să vedem cum să soluționăm această problemă astfel încât societățile gestionate să nu fie mai fragile și să facă acest efort de agregare a repertorilor. Uh, Mulțumesc, doamna Geringer urmată de domnul Ingström. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Galo pentru elaborarea acestui document de lucru. De asemenea, vreau să-i mulțumesc pentru faptul că și-a propus un calendar foarte ambițios de adoptare uh, în plenară la începutul lunii iulie. Îi ține pumnii ar fi minunat dacă până la această dată am putea obține un punct de vedere uh, și o poziție comune. Și dacă documentul ar putea fi adoptat în această perioadă de legislatură. Această nouă propunere pentru societățile de gestionare colectivă, pentru mine este în primul rând un instrument de luptă împotriva pirateriei în domeniul uh, electronic. Vrem să protejăm autorii uh, și vrem ca autorii să aibă uh, uh, nu doar impresia, ci și certitudinea că gajurile lor sunt calculate precis și transparent. Artiștii trebuie să fie protejați prin, de către societățile care, care uneori uh, lucrează în folosul lor propriu și nu neapărat uh, în folosul uh, artiștilor. Dar există asociații de promovare a drepturilor artiștilor, autorilor, care sunt membre în societățile de gestionare colectivă. Acum se întâmplă ca aceste asociații, asociații să aibă costuri administrative și de funcționare foarte mari. Și uh, artiștii uneori nu înțeleg de ce uh, birocrația înghite o mare parte a uh, banilor pe care, care li se cuvin. De aceea eu sunt de acord cu doamna Galo Trebuie să existe anumite tarife pentru utilizarea, exploatarea și punerea în valoare a unei opere de artă, dar acest lucru trebuie stabilit într-o manieră cât se poate de transparentă și de aceea societățile de gestionare colectiv, de gestiune colectivă trebuie să poată fi competitive pe piața liberă. În ce privește spre cele spuse de doamna Castex în legătură cu faptul că artiștii uneori nu pot fi, uh, uneori nu sunt protejați de societatea de gestionare colectivă, e, pentru aceștia trebuie prevăzută situația în care artiștii ei înșiși, înșiși își promovează și își exploatează drepturile de autor uh, eu cunosc personal artiști care își negociază tarifele în mod direct e chiar vorba de unele personalități uh, importante. Uh, în rest, uh, nu mai repet propunerile de altfel foarte interesante care au fost făcute. Eu îi doresc doamnei Galo mai puține avize la raport decât avize la prezentul amenamente la prezentul aviz. Astăzi au fost Uh, votate 421 de amendamente. Deci uh, vă felicit oricum pentru rezultatele obținute. Mulțumesc uh, colegul Engström și apoi doamna Tan. Mulțumesc. Și eu aș vrea să mulțumesc doamna raportor care a făcut o treabă minunată și în continuare face acest lucru. La prima vedere, cred că suntem cu toții de acord cu cele spuse de doamna Galo. Din partea mea pot să vă spun că cel mai important mi se pare cifra menționată de documentul Comisiei, în care se spune că societățile acestea au colectat împreună 5,7 miliarde de euro. Au colectat acest bani de la utilizatori, dar nu au făcut plăți. Și e vorba de o sumă enormă și trebuie să beneficieze uh, creatorii de aceasta. Pe, pe scurt o să parcur mențiunile doamnei Galo. Articolul 2. Filialele societăților colective, desigur, trebuie să fie și acestea mm, acoperite de aceeași măsuri de transparență și așa mai departe. Pe de altă parte, nu putem să reglementăm statutul unei filiale a unei companii. Uh, dar cred că putem să facem o formulare care să cuprindă acest lucru, dar clar filialele trebuie să fie și ele incluse. Însă, trebuie să fim atenți la formulare astfel încât să nu includem și agenți, cum ar fi cel care a venit ieri. Știți despre cine este vorba unde era vorba de un număr limitat de artiști care au niște legături concrete. acești agenți mm, să-i asemănăm cu, nu știu, avocații noștri sau contabilii de contabili pe care avem uh, și artiștii pot să-și aleagă, pot să-i schimbe. Cât despre articolul 7, doamna um, Galo spune că se va vota prin proxy în cadrul uh, votului general și că membrii ar trebui să uh, Uh, menționeze, să desemneze alte persoane doar în cadrul aceleiași categorii. Eu cred că dacă um, un artist vrea să-și numească agentul să participe la reuniunile um, adunării generale, se poate să facă acest lucru. Eu, dacă aș fi um, artist uh, super cunoscut, superstar, să nu râdeți, că nu i nimic de râs aici, dacă eu aș fi superstar, um, mi-ar fi mai bine să am agentul care să mă reprezinte în cadrul acestor adunări, uh, mai degrabă decât un alt artist care cântă altceva. Pe de altă parte, mă tem foarte mult de acești giganți uh, din domeniul muzicii, în care poate să aibă un fel de practici în care să primească împuterniciri uh, de la mai mulți artiști și după o vreme, practic, să preia uh, controlul acestor societăți de gestiune colectivă și trebuie să gestionăm lucrurile, să formulăm lucrurile astfel încât să nu se întâmple așa ceva. Apoi la articolul 21, când e vorba de plăți, în complet de acord cu doamna Galo, nu înțeleg deloc de ce ar trebui să fie o problemă să se facă plăți cel puțin trimestrial. S-a menționat acest lucru și uh, la audiere, că computerele sunt foarte rapide în acest moment, nu e nevoie de luni și luni uh, pentru a se face un transfer de bani, mi se pare că trei luni este un termen suficient. Și încă un lucru, Articolul doisprezece aici țin foarte mult. Uh, din nou, mă refer la cei 5,7 miliarde de uh, euro care au fost uh, colectați de aceste societăți și care nu au fost distribuiți după aceea. Trebuie să găsim o manieră eficientă de a împiedica astfel de situații. Dacă, dacă societatea colectivă nu găsește titularii de drepturi, atunci aceasta să nu poată păstra banii, pentru că asta furnizează un stimulant direct pentru aceste societăți să nu caute în mod diligent respectivii titulari de drepturi. Bine, ni, nici nu trebuie să fie aruncați banii respectiv. Bine, nu spun că hai să, să le luăm banii și să-i uh, aruncăm noi pe fereastră, ar fi ridicol, dar cred că o soluție bună ar fi să spunem că fiecare stat membru ar trebui să creeze un uh, cont în care aceste sume care nu pot fi distribuite de către societăți să fie um, transferați și să fie după aceea plătite când e nevoie. Să, de exemplu, dacă se creează o, o bibliotecă digitală, dacă ulterior apar titulari de drepturi, să poată fi plătiți ulterior. Cred că aici am putea găsi într-adevăr o abordare o abordare constructivă și care ar permite uh, digitalizarea operelor și o diversitate culturală. Cred că bibliotecile digitale sunt mai bune la aceste lucruri decât noi de aici, de la Bruxelles. Că despre litigii, articolele 34-35, E vorba de litigii cu membrii uh, societății de gestiune colectivă și da, sunt de acord că există suficiente uh, litigii și cu utilizatorii și că ar fi logic să avem uh, o um, organizare a litigilor și pentru aceste situații. Dar, din nou, trebuie să ne gândim și la situațiile concrete, cu aforul de la colț, un um, magazin mic de, de muzică și societățile, marile corporații. Cât despre Utilizarea comercială și raportare, raportare, da, sunt de acord că trebuie să se facă o raportare rapidă, corectă și pe cale electronică. Nu știu dacă e necesar să legiferăm aici. Nu cumva acest lucru ar putea să fie gestionat de aceste societăți prin uh, intermediul unui contract, pentru că oricum utilizatorii trebuie să aibă un contract cu aceste societăți. Deci mi se pare logic și firesc uh, ca în acel contract să scrie trebuie să raportați um, așa și Mm, așa. Nu știu dacă trebuie chiar noi să legiferăm. Încă o dată, sunt de acord pe deplin cu doamna Galo în ceea ce privește transparența, articole 18 și 19. 19 se referă la informarea publicului larg. Și de asemenea mai este vorba și de informarea membrilor societăților de gestiune colectivă. Nu cred că ar trebui să existe o distinție între cele două categorii, pentru că uneori astfel de societăți au uh, membri uh, extrem de numeroși și nu pot să țină uh, informații confidențiale între ei. Informațiile pot să fie pur și simplu publicate pe pagina de internet, ar fi mai convenabil pentru toată lumea, inclusiv pentru societatea de gestiune colectivă respectivă care nu trebuie să facă față unor uh, solicitări numeroase. De asemenea, executarea, punerea în aplicare a acestor dispoziții sunt foarte importante. Se menționează doar așa în trecere că trebuie ca statele membre să uh, pună la cale un sistem de aplicare uh, eficient. Nu am uh, acum o propunere concretă, dar trebuie să ne găsim, uh, să găsim cumva o soluție, pentru că evident legislația fără punere în aplicare nu are niciun sens. Și Cam atât. Am senzația că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă și că ne îndreptăm în aceeași direcție și aștept cu nerăbdare să lucrăm din nou împreună și nu văd de ce un calendar ambițios ar reprezenta o problemă. Dacă suntem cu toții de acord, îl punem acolo și încercăm să-l respectăm. Mulțumesc! Merci, Cristian. Euh, Mulțumesc, Cristian. Doamna Tain are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi mulțumesc și eu, doamnei Galo, pentru excelenta pregătire a documentului. S-au spus deja multe și de aceea mă voi limita doar la unele uh, comentarii. În ce privește licențierea multiteritorială, uh, se prevede la articolul 33 o derogare pentru uh, instituții de radiodifuziune și televiziune care, pe lângă programele lor, uh, au posibilitatea să uh, publice pe site-urile lor web anumite uh, conținuturi de la ofertanți terți. Nu înțeleg foarte bine această derogare și rog Comisia să ne lămurească. Pentru că sunt de părere că dacă societățile de radiodifuziune și de televiziune consideră că pe lângă programele lor naționale doresc să publice pe internet anumite uh, conținuturi, că în această situație uh, aceste uh, societăți de radiodifuziune trebuie să plătească. Sigur, ar putea fi exceptate societățile de stat publice în, Germa- în Germania cel puțin așa este. Trebuie să atragem atenția asupra faptului că noi vorbim despre societăți colective europene, dar nu există nici acum condiții de competiție egale între Uh, competitorii de pe diferitele piețe. În Germania și în Austria, uh, societățile de gestionare colectivă sunt obligate să, uh, să pună deoparte o, o anumită cantitate din veniturile lor pentru casa de ajutor reciproc și casa de pensie a artiștilor. De asemenea, au obligații de finanțare a anumitor programe de promovare culturală. Sigur, Uh, înțeleg că societățile uh, britanice uh, nu au niciun interes și nu vor nici de cum să participe la, plata, la plata pensiei unor artiști germani. Și în Germania procentul care se constituie ca rezervă pentru pensia artiștilor germani, eh, respectiv austrieci, este de circa 10%. Eh, cu alte cuvinte, nu putem vorbi de o piață liberă, eh, internă, câtă vreme societățile de gestionare colectivă britanice au venituri nete mult mai mari. Iar în ce privește articolul 7, Societățile de gestionare colective în Germania de multe ori sunt organizate ca persoane juridice cu statut de societăți cu răspundere limitată. Deci, um, trebuie să vedem în ce măsură se potrivește adunarea generală a asociațiilor la aceste forme juridice. În ce privește termenul de 12 luni Uh, raportarea propune uh, scurtarea termenului, eu aș, propunere, aș propune prelungirea uh, termenului, pentru că oricum artiștii sunt protejați prin anumite plăți automate care se fac. De multe ori însă artiștii nu știu care sunt drepturile lor și noi de fapt vrem mai multă transparență. În Spania, de exemplu, este absolut intransparent uh, sistemul respectiv. Și pentru ca lucrurile să fie transparente e nevoie de timp. Dacă ne gândim cât durează toate uh, procedurile de notificare, de informare, atunci trebuie să recunoaștem că acest lucru nu se poate uh, desfășura în 12 uh, luni, uh, dar aminte în decurs de și mai puține luni. Mulți artiști Uh, internațional mi-au uh, confirmat în discuțiile consultative avute că societățile de gestionare colectivă din Germania se pare că sunt cele mai transparente, chiar dacă uh, plătesc ceva mai târziu decât altele. Cam atât deocamdată. Mulțumim și acum doamna Galu pentru remarci concluzive. Vreau doar să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuția lor Văd că cunosc foarte bine textul și e o plăcere să putem să lucrăm în acest mod. Le mulțumesc pentru interes și pentru contribuție. Mulțumesc încă o dată. Președinta, mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Două subiecte care sunt uh, reportate sau anulate, astfel încât uh, avem jocurile de noroc online în cadrul pieței internet. Domnul Boris este raportor. Îi dau cuvântul domnului Boris. Ważna opinia, która... Mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba de un aviz foarte important care vizează un sector extrem de sensibil, cel al jocurilor de noroc online și al așa numitului match fixing o chestiune față de care trebuie să avem o atitudine de maximă responsabilitate. În avizul meu uh, spun că suntem de acord cu Comisia Europeană în ce privește uh, intenția de a garanta uh, participanților la jocurile de noroc online condiții care să limiteze uh, dependența și apariția dependenței față de aceste jocuri, în același timp care să garanteze toate criteriile de transparență necesare operării acestor jocuri de noroc. De asemenea, suntem de acord cu majoritatea propunerilor concrete făcute de uh, comisie. Avem a face aici de o dublă reglementare. Jocurile de noroc online reprezintă un fel de activitate comercială, deci se supun regulilor uh, pieței interne. Există garantate uh, libera circulație a serviciilor și libera alegere a sediului de operare. În același timp, aceste jocuri se supun unor regimuri naționale foarte specifice iar autoritățile de reglementare naționale au competențe sporite în ce privește reglementarea jocurilor de noroc, inclusiv a celor desfășurate pe platforme online. Noi dorim ca statele membre să-și păstreze competențele cu privire la licențierea operatorilor, adică să acționeze în virtutea Eh, dreptul la subsidiaritate, principiului subsidiarității, dar trebuie respectate și regulile pieței comune în același timp. De asemenea, facem referire la jurisprudența Curții Europene de Justiție. Această jurisprudență controlează sistemele naționale de reglementare și ține cont de toate acele elementele care uh, sunt determinate de piața internă și regulile sale. Deci jurisprudența a Curții Europene de Justiție este foarte importantă și asigură proporționalitatea în sistemele naționale, eh, respectiv asigură eh, eh, o nediscriminare între sistemele de operare naționale. Noi dorim ca statele membre să coopereze mai bine în plan administrativ, mai ales în ce privește activitățile comerciale transfrontaliere. Știm cu toții că jocurile eh, de noroc online eh, au un caracter transfrontalier și avem o mare pondere a jocurilor de noroc operate dinspre state terțe. Uh, Tocmai de aceea avem nevoie de o mai bună cooperare între autoritățile administrative ale statelor membre ca să putem reacționa mai bine uh, în, fapt, în fața unor fenomene cum uh, este cel al spălării banilor. Tocmai de aceea am subliniat și în avizul nostru importanța acestei cooperări. încă un lucru care, din punct de vedere juridic, mi se pare uh, esențial. Primim foarte multe informații din mass media de uh, jocuri măsluite, de așa numit, uh, de, de, de match fixing, care nu, evident nu este doar o problemă a uh, Uniunii Europene, ci este o problemă universală. Noi am dorit ca uh, uh, Comisia Europeană, în cooperare cu statele membre, să analizeze acest fenomen al um, aranjării uh, jocurilor și să evalueze oportunitatea introducerilor unei reguli comune minime. Adică trebuie să definim mai întâi această acțiune, trebuie să o încadrăm ca infracțiune și trebuie să definim sancțiuni comune minime. Asta a fost chiar un deziderat al președinției poloneze care a trecut. Trebuie să se trebuie să se definească uh, infracțiunile din domeniul sportului, pentru că foarte multe uh, jocuri aranjate, de fapt, sunt niște pariuri sportive. Deci, uh, trebuie să solicităm Comisiei Europene să ne prezinte o analiză pe această temă a definițiilor Eh, cred că astfel am putea obține un, inst- un instrument important de luptă împotriva, a, eh, împotriva acestui fenomen al jocurilor măsluite aranjate. Eh, pentru că, altminteri, chiar esența sportului, spiritului sportiv ar fi afectată și distrusă. Și mai este vorba și de o altă chestiune. Trebuie recunoscut dreptul organizațiilor sportive de a deține, respectiv gestiona, drepturile de distribuție și difuzare a anumitor jocuri sportive sau manifestări sportive. Trebuie definite uh, și atribuite clar uh, drepturile de organizare a unor manifestări sportive. Există un model de succes care este practicat în Franța. De aceea rugăm în avizul nostru Comisia împreună cu statele membre să analizeze acest model și să elaboreze um, posibile modele alternative pentru a asigura revenirea unei părți a veniturilor din rezultate din uh, difuzarea jocurilor la asociațiile sportive care au fost organizatorii ale, uh, acelor uh, manifestări. Deci dorim ca organiză, organizatorii să dispună de mijloace, inclusiv financiare, de a lupta împotriva aranjării jocurilor. Și cred că modelul din Franța este un model bun în acest sens cred că merită analizat și dezbătut pentru a se ajunge la noi soluții care țin cont de aceste uh, practici uh, consacrate din Franța. Voi depune uh, niște amendamente prin care voi aborda și alte elemente, dar cred că avizul acesta în ansamblul său Uh, va avea o importanță deosebită în ce privește gestionarea jocurilor de noroc online. Mulțumesc! Si uh, Madame Taylor a demandé la parole et ensuite je prends la parole pour moi-même. Domnul, doamna Taylor a cerut să intervină. Mulțumesc, doamna Castex. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Boris pentru proiectul de aviz. Din uh, după cum știm, uh, majoritatea jocurilor de noroc au loc în mediul digital, deci uh, mediul transfrontalier, deci este nevoie de un cadru european puternic pentru a-i proteja pe consumatori, dar și pentru a combate frauda și spălarea banilor. De asemenea, este important, așa cum Boris a menționat, uh, este importantă jurisprudența în ceea ce privește jocurile de noroc. Și cejul s-a pronunțat în mai multe rânduri și a avut o abordare proporțională, ceea ce înseamnă că statele membre uh, sunt libere să stabilească politica în ceea ce privește jocurile de noroc, însă orice restricționare a libertăților trebuie să fie justificată uh, din motive de protecția consumatorului. Uh, de asemenea, aplicarea trebuie să fie obligatorie. Au fost nouă uh, soluții date uh, la cazuri care au avut loc începând din anul 2007. Uh, aplicarea efectivă înseamnă finalizarea și nu numai deschiderea cazurilor. Sigur, Comisia cere statelor membre să ofere justificări pentru orice restricționări uh, uh, care nu sunt legale Parlamentul trebuie să facă presiune asupra Comisiei pentru uh, a obține acest lucru și pentru a finaliza cazurile. Un alt punct important uh, pe care îl vor sublinia în uh, amendamentele mele e vorba de prevederi pentru protecția consumatorilor. Comisia nu merge prea departe în această privință. Trebuie să uh, avem un cadru echilibrat pentru a asigura o efectivă protecție a consumatorilor. Nu trebuie uh, să facem numai recomandări de standarde minime pentru a asigura o abordare eficientă și echilibrată. Și, în ultimul rând, sunt de acord cu comentariile făcute de domnul Boris în legătură cu necesitatea unei cooperări ulterioare. În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 Comisia invită un uh, uh, grup de lucru privind uh, jocurile de noroc să facă un schimb de puncte de vedere, ceea ce poate uh, să fie important. E vorba de schimburi de opinii cu consumatorii, cu industria jocurilor de noroc și aceasta va duce la, sperăm, o abordare echilibrată și la standarde comune. Aștept să lucrăm cu colegii pe această uh, temă și să facem progrese. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum o să iau eu cuvântul. Cred că suntem într-un domeniu care concentrează probleme de, uh, de dependență, de spălare de uh, bani, înșelătorie sume mari de uh, bani uh, care sunt obținute, dar uh, care se evaporează fără niciun fel de control. Eu sunt mai degrabă în favoarea unui regulament destul de puternic în acest sector Fie că ne referim la subsidiaritate pentru jocurile de bani, uh, jocurile offline, uh, știu că există o tradiție în diferite state membre, însă în ceea ce privește jocurile online, trebuie să avem uh, o, un set de dispoziții armonizate. Nu putem să lăsăm statele membre să-și definească criteriile și să aibă o legislație minimă, pentru că aici se va face uh, din nou, se va căuta uh, cadrul juridic cel mai uh, favorabil și soluția cea mai blândă. Eu cred că am putea să avem în vedere un sistem de licențe pentru organizatorii de jocuri online care să se aplice și organizatorilor din afara Uniunii Europene care vin să propună jocuri în Uniunea Europeană, astfel încât să existe un sistem de uh, protecție a jucătorului, de prevenire a dependenței care să fie omogen. Anumite practici și anumite pariuri nu ar putea să fie supuse jocului pentru că favorizează înșelătoria. Nu putem să pariem pe orice. Deci trebuie să existe o limitare a domeniului de aplicare deschis pariurilor online. precum și o armonizare a câștigurilor, care de multe ori merg mână în mână cu norme minime deontologice. Deci un sistem de licențe uh, european care ar uh, moraliza oarecum uh, sectorul și ar uh, evita o concurență neloială pentru organizatorii de jocuri care nu sunt din Europa. După părerea mea, așa cum se practică uh, în unele state, cum este Franța, de pildă, putem să ne imaginăm că o parte din beneficiile din uh, jocurile online să fie vărsate pe de o parte pentru a alimenta practici de jocuri de amatori E vorba de pariurile sportive, profesioniste, care contribuie la ajutarea practicii amatorilor, unde se zbat uh, să creeze un fond pentru susținerea tineretului și pentru a susține ocuparea în muncă a tinerilor, inserția acestora pe piața muncii, de ce să nu ne imaginăm că o parte din veniturile din jocurile online să alimenteze un fond care să combată șomajul în rândul tinerilor și să favorizeze inserția profesională a tinerilor. Ar fi un bun obiectiv. Dorește cineva să ia cuvântul sau dau din nou cuvântul raportorului? Aveți cuvântul, domnule Boris. Vă za, za, za prezentowane uwagi. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor pentru observațiile pe care mi le-au făcut. Sunt de acord cu cele spuse în legătură cu protecția consumatorilor, protecția minorilor și protecția tuturor acelor persoane care Uh, au un potențial de dependență uh, de pe urma acestor jocuri. Trebuie ca reglementările naționale să fie foarte uh, riguroase în această privință. Numai că statele membre sunt și ele diferite unul de celălalt. Și în plus, statele membre își protejează piețele. Au modele diferite și tradiții diferite. În Malta există o piață foarte liberalizată Malta este un soi de paradis pentru jocurile de noroc online. În Polonia, astfel de jocuri sunt interzise prin lege. Deci, uh, nu, nici nu putem presupune că există norme uh, uniforme peste tot. Însă, internetul nu cunoaște frontiere. Și este dificil pentru Uniunea Europeană să se protejeze de anumite oferte din state terțe care, uh, care uh, nu sunt licențiate și nici n-ar urma să fie, nici n-ar putea fi licențiate niciodată în Uniunea Europeană. De aceea este important ca statele membre să coopereze mai bine. Deci vrem să uh, protejăm consumatorii de ofertele ilegale sau uh, ilicite din străinătate. Dar trebuie să găsim în același timp și o posibilitate de reglementare comună a internetului. Unele state au încercat să reglementeze jocurile de noroc online, dar uh, utilizatorii au găsit rapid alternative. Deci avem nevoie de o discuție aprofundată. Și în afizul meu arăt foarte clar că protecția consumatorului trebuie întărită. În același timp, autoritățile administrative ar face bine să organizeze un schimb regulat de bune practici. Și în acest domeniu avem încă destul de multe de făcut. Încă o dată vreau să vă reamintesc uh, sistemul acesta francez, care se aplică pariurilor sportive. Aici, experiența din practica curentă este foarte bună. O parte a veniturilor din pariurile sportive se reinvestește în sport, adică în activități sportive, în promovarea celor mai bune uh, comportamente, atitudini sportive. Și sunt de acord cu doamna președinte că o parte din veniturile din eh, sport, rezultate din sport, eh, pariurile sportive ar trebui investite în educație, în special în campanii de prevenții care să se adreseze tinerilor. Aștept amendamentele pentru a putea formula apoi niște compromisuri ce sper vor uh, uh, întruni un consens uh, între părți. Mulțumesc deocamdată, doamna președinte. Că la dat limite pentru les amendements... Reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 27 martie 2013 la ora 12. Votul 24-25 aprilie în Comisia Jurii. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, programul Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și auditului pentru uh, perioada 2014-2020. Raportor este domnul Stoianov. Aveți cuvântul. Благодаря, госпожо председател. Става дума за един доста прост доклад. Просто предложение на комисията. Mulțumesc. Este vorba de un raport foarte direct, foarte pe șleau, pentru că și propunerea este una foarte directă din partea comisiei se face o propunere de sprijinire financiară a mai multor structuri și entități din domeniul um, auditului. Este vorba de o propunere care dispune ca această sumă să fie pusă la dispoziție în perioada viitoare de programare financiară 2014-2020. 58 de milioane de euro trebuie să fie alocați pentru dezvoltarea de standarde de contabilitate. Există o problemă importantă din punct de vedere al comisiei noastre și anume, mă rog, raportul este unul foarte concis, foarte scurt. Principala preocupare pentru noi este reprezentată de actele delegate și de posibilitățile pe care le au Parlamentul și Consiliul să obiecteze la uh, actele delegate ale Comisiei și aici intenționez să depun un uh, amendament care va fi corespunzător cu um, practica noastră din ultimii ani și care privește actele delegate și termenele corespunzătoare. Mai este încă o chestiune care poate nu ține neapărat de competența comisiei noastre, însă eu consider că este un subiect interesant. Conform propunerii Comisiei, vor exista trei beneficiari care vor fi sprijiniți uh, financiar. Mi se pare că această abordare este una foarte țintită, foarte specifică, pentru că se pare că Comisia ar sugera că aceștia sunt exact uh, uh destinatarii celor uh, aproape 60 de milioane de euro. Nu vorbim de bani puțini aici și aș vrea să aud din partea Comisiei uh, mai multe explicații în acest sens. Comisia ar putea să clarifice de ce nu a ales o altă abordare, de ce nu a venit cu suma acum și să fi selectat ulterior um, entitățile beneficiare. Mi se pare că dacă limităm beneficiarile doar aceste trei entități de la bun început, din capul locului, ei bine, acest lucru este în detrimentul uh, transparenței uh, acestui act normativ și nu înțeleg de ce tocmai aceste entități vor fi um, susținute financiar. Comisia ar fi putut să spună vom uh, susține trei beneficiari, dar vom organiza un fel de licitație sau o procedură de acest gen pentru selectarea acestor destinatari. Este prima oară când văd astfel de beneficiari identificați de la bun început în uh, formularea um, din propunere, din proiectul de propunere. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Mă alătur întrebărilor formulate de colegul meu. Nici eu nu înțeleg uh, cine și Uh, cine sunt aceste organizații. Dorim și noi informații mai multe aici. Uh, Președinte, Comisia poate să răspundă la această întrebare? Oui, alors euh, effectivement, on a, on... Da. Într-adevăr, am menționat clar trei beneficiari, doi din domeniul normelor contabile, este vorba de IFRS și despre EFRAC. Uh, fundația IFRS este organizarea care conduce IASB-ul, adică organizația care uh, redactează normele contabile internaționale. Este autoritatea de reglementare la nivelul standardelor de contabilitate. După cum știți, acum 10 ani, în 2002, Uniunea Europeană a adoptat uh, un regulament, regulamentul IAS, care face ca aceste norme IFRS uh, să fie obligatorii. Acestea sunt produse de uh, IASB. E bine, acestea sunt obligatorii pentru conturile consolidate ale mm, societăților cotate la bursă din Uniunea Europeană. Ei bine, acest regulament din 2002 recunoaște existența acestui ISB și, acesta, și rolul acestuia de uh, Um, autoritate normativă. În momentul de față, aceste norme, această activitate este încă în vigoare, există aspectele legate de piață internă care sunt um, evidente, de asemenea mai există și un um, angajament internațional, se încearcă o tendință către normele mondiale. De aceea, primul beneficiar pe care l-am propus este Fundația IFRS. Este autoritatea de reglementare, de creare de norme. Este vorba de un organism de drept privat care caută finanțare, mai ales în rândul statelor care aplică normele IFRS. Și Uniunea Europeană este cel mai mare utilizator de astfel de norme IFRS și sunt cam cinci alte state care uh, utilizează aceste norme, altele sunt pe cale să se hotărască în acest sens. Cel de-al doilea beneficiar pe care l-am propus este EFRAC și anume un fel de grup consultativ uh, tehnic al Comisiei. Are un statut I.S.B.L. adică um, Asociație Internațională fără scop uh, lucrativ. În acest moment uh, activează pe bază de fonduri um, europene în proporție de 50% și restul de finanțare vine din fonduri private. Rolul acestui uh, grup este să, dea, să ofere consultanță în ceea ce privește normele emise de IASB. Este vorba de un, aviz în două etape. În primul rând, unele vizând proiectul de norme, astfel încât Uniunea să poată să influențeze IASB, astfel că dacă un proiect de norme nu ne mulțumește, nu e bun pentru statele membre sau pentru diferite, diferitele părți implicate, e bine să avem o astfel de uh, influență asupra acestor norme și Comisia nu are expertiza tehnică să facă acest lucru și acesta este rolul acestui uh, EFRAG. Și cea de-a doua etapă apare în momentul în care IASB publică varianta finală a normei și atunci uh, Comisia o propune spre adoptare statelor membre sau legiuitorilor. Și avem uh, dispoziții deja în uh, regulamentul IAS în care se specifică e nevoie de acest aviz din partea EFRAC-ului care să spună că norma respectivă emisă de IASB este într-adevăr corespunzătoare cu criteriile de adoptare prevăzute de IASB. De aceea am propus EFRAG și cât despre cel de-al treilea beneficiar, POB, acesta este acronimul, este vorba de un organism care supraveghează auditul um, standardelor de audit și este vorba de acel due process în interesul public. De aceea am um, propus acest uh, Consiliu de Supraveghere a Interesului Public. Practic, în momentul în care se hotărăște aplicarea IFRS-ului, normelor IFRS, practic nu avem uh, alte, mm, altă versiune decât uh, fundația IFRS. Aceasta este autoritatea de normalizare. Cât despre EFRAG, e vorba de un organ tehnic al comisiei, dar e adevărat că nu este o situație uh, generalizate. De fapt, în acest moment se face o revizuire a modului în care este gestionat fracul. De fapt, tot sistemul de influență, de influență europeană este în curs de revizuire și tocmai uh, Comisia a publicat un comunicat de presă și comisarul Barnier l-a numit pe Filip Peștal ca și consilier special, este fostul președinte al Băncii Europene pentru Investiții și acest domn are ca rol furnizarea de recomandări domnului Barnier referitoare la modul în care Uniunea Europeană se organizează, sunt mai mulți actori, EFRAC, mai este și Comitetul um, contabil și alți actori care intervin în cadrul procesului și el recomandă modalitățile cele mai eficiente de intervenție a Uniunii. Și ca să răspund întrebărilor dumneavoastră, este adevărat că într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat s-ar putea ca situația efracului să se schimbe, însă în acest moment acesta este instituția care um, face recomandări comisiei. Mulțumim, uh, spune președinte. domnule Stoianov, vreți să reacționați și să trageți concluzii? și dosta uh, podrobno za kratko vreme opisanie na... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că a fost oferită o descriere atât de exactă și detaliată a celor trei beneficiari. Chiar dacă nu face parte din obiectul Uh, analizei noastre directe. Mâine voi avea o vedere cu un reprezentant al EFRA care îmi va oferi mai multe detalii despre organizația respectivă. Cred că ar fi important pentru noi să știm mai multe despre aceste organisme și poate că în consecință voi face o recomandare comisiei pe fond, responsabile pe fond. Altminte, răspund, eh, raportul este simplu pentru că e foarte clar eh, regulamentul care este propus. Mulțumesc. Ja, ich wollte nur noch mal aus Mulțumesc, doamnă președinte. Din punct de vedere politic, sigur, e de dorit să susținem toate aceste organizații, Uh, în același timp, uh, este de dorit uh, ca în toate aceste elemente de audit și de contabilitate să putem impune norme de continentale de contabilitate, pentru că deocamdată standardele internaționale de contabilitate financiară sunt dominate de modelul anglo-american. Deocamdată însă Uh, nu pot decât să sper să putem modifica aceste standarde. Uh, din, în, în, uh, din comisia aceasta, cu excepția unui francez și a unui german, cred că sunt toți britanici. Dar ar fi de dorit, într-adevăr, ca această contabilitate continentală să câștige teren. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc, nu mai dorește nimeni să intervină, așadar o să închid această reuniune a comisiei. O să vă data pentru depunerea amendamentelor la următoarea uh, reuniune. 8 mai este termenul de depunere a amendamentelor. O să vă reamintesc reuniunea comună cu între Comisia Jurii și Comisia FAM va avea loc între 15-18.30 la sala ASP 1G2 și în completarea audierii de ieri o altă audiere publică în ceea ce privește Următoarea reuniune a Comisiei va avea loc pe 23 aprilie de la 9 la 12